dezbatere comandă, co, comună pentru cele 53 de rapoarte de descărcare pe 2014. Avem aici toți raportorii de la Loba, Schliff, Piper, Marinescu, Ma Macovei și Ivon. So I would also very much like to welcome Vito Caldera, President of the Vreau să-i urez bun venit și domnului Caldeira, președintele Curții Europene de Conturi, care va asista la dezbaterea noastră și va participa. Și acum aș dori să dau cuvântul primei raportoare pentru patru minute. Doamna Dlabaiova este rugată să ia cuvântul. Thank you very much. Uh, pani paní předsedající, Mulțumesc foarte mult. Doamnelor și domnilor, stimate domnule președinte al Curții de Conturi, doamnă președinte, uh, Astăzi vom aproba unul din documentele cheie referitoare la gestiunea fondurilor comune la nivel european. Vom discuta despre cum a gestionat Comisia Europeană fondurile ce au fost alocate în 2014. Procedura de descărcare este un punct care apare constant pe ordinea noastră de zi în fiecare primăvară iar raportorii își prezintă și își susțin rapoartele. Este gândul meu anul acesta. Și în ciuda faptului că avem un proces de rutină, eu aș vrea să vin cu niște idei și sugestii noi. Tocmai pentru că noul context economic este diferit, la fel sunt și cerințele uh, aferente. Și este o ocazie bună să modificăm standardele stabilite de control uh, pe care le aplicăm Comisiei Europene. Acestea nu sunt uh, arbitrare. Obiectivul acestor standarde este să evalueze dacă uh, implementarea bugetului respectă regulile de formă și regulile legislative și, de asemenea, dacă contribuie la efecte reale uh, în ceea ce privește dezvoltarea economică, ecologică, socială a Uniunii Europene și dacă reușim să alocăm fondurile acelor zone unde efectele sunt cele mai concrete și unde identificăm noi priorități concrete și unde putem da la o parte vechile stereotipuri unde putem măsura în mod adecvat și evalua aceste efecte și unde putem trage concluzii aferente. Am lucrat întregul an la aceste schimbări legate de o cultură a performanței. Nu cred că putem da un răspuns pozitiv la multe din întrebările de mai sus dacă dorim să rămânem obiectivi. Evoluția economică și activitățile de investiții din Uniunea Europeană au uh, revenit pe un curs uh, ascendent, dar consecințele crizei nu au fost încă complet uh, rezolvate. De aceea ar trebui să ne schimbăm modul de gândire bugetar, să fim capabili să facem față unor noi crize, dacă va fi cazul. Ar trebui să avem mecanisme și instrumente de control, de control necesare pentru a evita abuzurile în gestionarea fondurilor europene și pentru a putea evalua cheltuirea fiecărui euro. Aceste eforturi sunt legate de uh, performanță și rezultate și pro procedura simplificată nu este promovată doar de Parlamentul European, ci și de Curtea de Conturi în raportul său din 2014. De asemenea, uh, Aceeași abordare este confirmată în inițiativele Comisiei Europene și este confirmată și de președinția olandeză. Descărcarea trebuie să fie un uh, document logic, politic, un proces standardizat și nu doar o denunțare ad hoc a indivizilor uh, selecționați oarecum aleatoriu. Trebuie să ne concentrăm asupra mm, modului celui mai potrivit de a descrie și de a identifica posibilele um, proaste gestiuni ale fondurilor europene și să căutăm soluții care să fie axate nu doar pe câțiva suspecți, pe câțiva indivizi. Nu are sens. Trebuie să încercăm să găsim compromisuri politice și cred că descărcarea trebuie să fie obiectivă, bine fondată și să nu devină un uh, instrument de uh, tensiuni politice între statele membre, un soi de reglare de conturi între statele membre. Știu că introducerea în practică acestor schimbări la procedurile noastre bine uh, puse la punct va dura ani de zile, dar sunt convinsă că dacă Parlamentul European nu face eforturi pentru a avea un buget orientat spre rezultate și performanță, uh, Uniunea Europeană va rămâne izolată. Aș dori să vă mulțumesc tuturor celor implicați, să mulțumesc Secretariatului Comisiei uh, pentru Control Bugetar, să mulțumesc Comisiei Vicepreședinte Gheorgheva, Curții de Conturi și dumneavoastră, dragi colegi, și vă rog să fiți obiectivi în evaluarea acestor rapoarte. Mulțumesc, trecem mai departe la doamna Schmidt. Doamna președinte, domnilor și domnilor, în calitate de raportare responsabilă pentru Fondul European de Dezvoltare, pentru mine este deosebit de important să subliniez câteva puncte. Și în acest an, ca și în anul trecut, să regăsesc multe uh, puncte cunoscute, pentru că asistența pentru dezvoltare este importantă pentru a permite uh, condiții de viață demne în uh, statele, mai ales de pe continentul african. Din păcate, problemele sunt uh, aceleași. Proiectele, controlarea proiectelor este doar uh, este posibilă doar într-un mod uh, limitat și nu îmi doresc să creez un munte, birocrat, un munte birocratic, pentru că există suficiente sisteme de control până acum, însă aceste mecanisme de control nu sunt respectate, nu există disponibilitatea de a învăța din uh, greșelile uh, trecute. Prezentarea comisarului Mimița a fost foarte interesantă din acest punct de vedere. Foarte mulți oameni care ajung în Europa provin din uh, Afganistan, de exemplu, uh, dar uh, trebuie să ne așteptăm și la refugiați, la, la migranți și din alte state. Uh, în raportul meu cer o cheltuire mai uh, orientată și mai flexibilă a Fondului European pentru Dezvoltare. Știm că 10 miliarde de euro sunt blocați în diferite etape ale proiectelor de dezvoltare și nu este vorba de bani blocați datorită caracterului multianual al bugetului european, ci datorită uh, dificultăților proiectelor respective. În plus, uh, se cheltuie în continuare uh, bani din al optulea uh, Fond European pentru Dezvoltare uh, din anul 2011. Deci, cred că trebuie să ne schimbăm politica, să nu mai considerăm că asistența oficială pentru dezvoltare ar fi un dar, ci ar fi o investiție în viitorul nostru. Comisia Europeană, Direcția Generală DEFCO și Serviciul European de Acțiune Externă și uh, ambasadorii Uniunii Europene care reprezintă, sunt ofițerii de legătură între autoritățile locale și Fondul European de Dezvoltare, trebuie să se preocupe mai mult de prioritățile europene. Dacă, de exemplu, uh, aproape jumătate din proiectele europene se confruntă cu Uh, dificultăți, trebuie să trecem la, uh, să facem ceva și să nu mai investim tocmai în proiectele care nu funcționează atât de bine. Trebuie să putem accepta critici și să învățăm din greșelile trecute. Și aș dori să și mă adresez uh, grupului politic social-democraților dacă să accepte să nu eliminăm aceste cifre din raport. Cine acceptă criticile nu uh, face nimic altceva decât să permită îmbunătățiri uh, pe viitor. Acum s-au creat uh, noi fonduri în afara bugetului european, alimentate de statele, de statele membrele europene și care urmează să fie investite în Africa. Și aș dori să, uh, spun, să vă spun ce a afirmat doamna Mogherini, care și dumneavoastră a spus că asistența pentru dezvoltare nu este un dar, ci o investiție în parteneriatele Uniunii Europene cu statele din Orientul uh, apropiat și în uh, statele din Africa. Și președintele Parlamentului, domnul Schulz, a spus că asistența pentru dezvoltare trebuie să fie legată cu respectarea principiilor democratice și a statului de drept nu putem să, să finanțăm în continuare regimuri dictatoriale care nu uh, fac decât să-și persecute propria populație, populația care până la urmă încearcă să ajungă în uh, Uniunea Europeană. Aș dori să lansez un apel tuturor colegilor din toate grupurile politice să nu promoveze uh, chestiunile deja depășite și să sprijină găsirea unor noi posibilități de a promova politica uh, de dezvoltare. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnul Piper, are cuvântul 4 minute. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, mulțumesc raportorilor din umbră pentru colaborarea la această procedură de descărcare și mulțumesc asistenților, funcționarilor și administrației pentru asistență și sprijin. Doamnelor și domnilor, descărcarea bugetară pentru propria instituție e totdeauna un subiect delicat populația așteaptă și pe bună dreptate ca noi să dăm un exemplu bun, un exemplu de o politică model. Sau uh, luat măsuri de reducere a costurilor de funcționare a Parlamentului European, dar uh, critică este modernizarea, care uneori implică costuri mari. De asemenea, uh, nu e vorba doar de modernizarea pentru pregătirea unei extinderi mai mari ulterioare a Uniunii Europene, ci pe, e vorba de schimbări de fond. Aș dori să mă refer la, multe, la mai multe subiecte. În primul rând, premiul Lux ar trebui să aibă un efect mai mare. De asemenea, Casa Istoriei Europene este importantă pentru uh, pentru cetățeni, pentru ca Uniunea Europeană să fie mai aproape de cetățeni, deși implică costuri mari. Contează foarte mult și cum ne gestionăm timpul. Uh, noile reglementări ne dau mai multe competențe în domeniul legislativ și serviciul uh, de uh, cercetare parlamentară, IPRS, este foarte util în acest sens este foarte important cu trecerea timpului să ne reformăm și serviciul de interpretare, atât în ceea ce privește uh, dotările tehnice, dar și timpul de lucru care trebuie să fie mai eficient. Din păcate, un alt subiect foarte actual este securitatea la Parlamentul European. Da, trebuie să fim conștienți de costuri, dar nu trebuie să mergem atât de departe încât să periclităm securitatea membrilor, a vizitatorilor și a funcționarilor. Și este uh, important să avem un propriu serviciu de securitate internalizat și cred că nu e cazul să facem uh, economii unde nu trebuie. Apoi, reducerea privilegiilor. Din, uh, de mult timp se lucrează la catering, de exemplu la fondul propriu de pensii și la alte măsuri care trebuie accelerate. Uh, și în cele din urmă dorim să se facă o verificare externă a acestui fond. Reducerea privilegiilor și uh, funcția aceasta de model presupune și ca uh, funcția de președinte să nu fie utilizată în campania electorală. În raport este criticat foarte deschis Martin Schulz și de asemenea se dau recomandări pentru alți uh, șpiț în candidat în campaniile electorale. Domnul președinte Schulz trebuie să facă diferența între uh, funcția sa de candidat și cea de președinte a Parlamentului, dar nu o face în activitatea sa și uh, mi se pare remarcabil că și grupul SND împărtășește această critică. În cele din urmă, câteva cuvinte despre deputați. Da, un fond de pensii, da, sume forfetare pentru deplasări, catering, sunt multe alte lucruri care sunt modificate și reduse, însă nu se merge atât de departe nu se merge suficient de departe și uh, birourile noastre nu sunt uh, suficiente. Facem în birourile noastre mult mai multe lucruri decât uh, făceam înainte. Uh, facem economii la cafea, facem economii la apă, dar ar fi important și ni se cere să fim cât mai transparenți și să ne punem pe internet și telefoanele și tot, tot felul de alte informații. Sunt unii care ne măsoară activitatea după cât de mult vorbim la one-minute speeches. Nu cred că este cazul să ne evaluăm activitatea în acest fel. Munca noastră are o valoare și nu trebuie să o subevaluăm. Și asta am subliniat și în raportul meu. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc. Trei minute, domnul Cearnețchi. Madam President. Doamnă președinte, doamnă vicepreședinte a Comisiei Europene, domnul președinte, de la Consiliu, problema principală cu descărcarea bugetară care continuă de ani de zile este problema care vizează descărcarea la Consiliu, pentru că sunt slăbiciuni în procedură și e vorba de cheltuieli care acoperă toate categoriile. Există foarte mulți bani transferați din 2014 în 2015, bani ne cheltuiți, mai ales când vine vorba de bunuri uh, imobiliere și așa mai departe. Aceste transferuri pot fi evitate dacă se plănuiește mai bine, se planifică mai bine uh, bugetul. Și pentru asta trebuie să fie puși la punct uh, niște indicatori de performanță. Consiliul trebuie să adopte un uh, cod de conduită pentru transparență. Uh, pentru o mai bună, un mai bun comportament bugetar al acestei instituții. Transparența este foarte redusă când vine vorba de uh, negocierile care au loc la Consiliu cu statele membre. Consiliul trebuie să dezvolte anumite documente, să arate și să pună la punct un sistem de raportare care să permită uh, cetățenilor să vadă procesul legislativ în mod transparent lipsă de transparență și la trialoguri, de asemenea și la întâlnirile de conciliere. Deci să sporească uh, transparența și uh, accesul la aceste negocieri pentru public, având în vedere cooperarea între cele două instituții ale noastre, trebuie să arătăm că și în raport cu Parlamentul, Consiliul trebuie să fie transparență, de socoteală, pentru că noi suntem reprezentanța ai cetățenilor și trebuie să se implice, să permită descărcarea bugetară așa cum fac și alte instituții. Trebuie spus că uh, supravegherea bugetară solicită, printr-un aranjament, o cooperare între Parlament și uh, uh, instituția vizată, dar nu avem un astfel de dialog în uh, cazul Consiliului. Uh, Consiliul nu participă, nu este deschis, nu dă răspuns la întrebările pe care le pune Comisia de Profil din Parlament, Comisia de Control Bugetar și așa mai departe. Ignoră membrii noștri. Consiliul nu participă la audieri, nici la dezbateri care vizează procedurile bugetare de la Consiliu. Și este foarte clar că e o practică tradițională aceea de a acorda sau după caz nu a acorda descărcarea bugetară fiecare instituții europene în parte, pentru că aceasta este o garanție a democra- democra- caracterului democratic al acestui proces. Domnul Vistisen are patru minute în continuare, vă rog. Som ordfører på øh, to af de rapporter, vi behandler her i dag, så skal jeg kort gennemgå. Aș dori să mă refer la a doua, a doua categorie a rapoartelor de care m-am ocupat astăzi, în ceea ce privește Curtea Europeană de, de Justiție au existat câteva critici, critici în mass media referitoare la un membru, un, un, un cetățean din Belgia care a, a, a criticat procedurile respectate de Curtea Europeană de Justiție am auzit critici din partea Comisiei de Control Bugetar privind uh, activitățile secundare desfășurate de judecătorii de la CEJ. Grupul politic ECR are o, atiti- o atitudine foarte critică față de uh, acordarea descărcării de gestiune. În ceea ce privește Comitetul Economic și Social, instituție față de care am fost de asemenea raportor, aș dori să laud această instituție care a dat curs din uh, multe puncte de vedere recomandărilor uh, făcute de Parlamentul European, a operat uh, reduceri bugetare, a încheiat acorduri de cooperare interinstituțională cu Parlamentul European care permite aceste instituții să funcționeze mult mai bine. Deci recomandarea mea este de a acorda descărcarea de gestiune bugetară, chiar dacă consider că această instituție pe viitor ar trebui să recurgă uh, mai mult la videoconferințe, la conferințe organizate la distanță și să reducă mai mult um, costurile de călătorie. Din punctul de vedere al descărc- uh, descărcării uh, Comisiei și agențiilor europene, aș dori să mulțumesc colegilor mei pentru cât de bine am colaborat, cât de bine am discutat cu Uh, raportorii din umbră și, ca o remarcă generală, grupul politic ECR consideră că rata erorii este în continuare prea mare, ar trebui să ajungem la o eficacitate, la o mai bună eficacitate a folosirii a banilor europeni. Avem nevoie de reforme uh, fundamentale în legătură cu două rubrici bugetare, și anume politica agricolă și uh, politica de dezvoltare Uh, regională. Relația cu Comisia a fost una, uh, a fost una uh, pozitivă și considerăm că ar trebui să fie promovată ideea creării unui uh, parchet european. Mm, cred că ar trebui să fie alocate aceste instituții mai multe resurse și ne împotrivim a acordării descărcării de gestiune Comisiei și agențiilor europene. În legătură cu, parlament, cu bugetul Parlamentul, Parlamentului European, noi am fi adoptat o atitudine și mai critică. Recunoaștem că abordarea raportorului a fost una uh, constructivă, ne alăturăm criticilor exprimate vis-a-vis -vis de comportamentul președintelui uh, Schulz, însă în legătură cu uh, internalizarea serviciului de, de șoferi ar trebui să renunțăm uh, la această idee și să și uh, nu stăm de acord nici cu crearea unei case a istoriei europene, deci vom vota împotriva uh, acestui raport

Mr. Vaughan Domnul Vaughan, patru minute. Vă uh, mulțumesc, doamna președinte, ca antevorbitoarea mea. Aș dori să-mi folosesc tot timpul acordat și să nu mai revin la sfârșitul dezbaterii, dacă îmi permiteți acest lucru. Doamna președinte, eu m-am ocupat de 33 de rapoarte privind agențiile descentralizate. A fost un volum mare de muncă și efort și aș dori să mulțumesc uh, Uh, personalului meu de la grupul politic SND, de la Secretariatul Comisiei de Control uh, Bugetar și raportorilor din umbră cu care am lucrat uh, foarte bine. O remarcă generală legată de procedura acordării descărcării de gestiune bugetară. Aș dori să mulțumesc tuturor raportorilor, mai ales celui, cele care s-au ocupat de descărcarea de gestiune generală, care a elaborat un uh, raport uh, echilibrat care va fi sprijinit uh, de majoritatea Parlamentului European. Aș dori să mulțumesc Comisiei, Curții de Conturi și tuturor agențiilor cu care am uh, cooperat foarte bine. În general, agențiile au primit rapoarte, rapoarte pozitive din Curtea de Conturi și cred că s-au înregistrat progrese multe față de anii trecuți. Au fost câteva comentarii din partea Curții de Conturi și, mult mai important, niciun aviz calificat. Deci conturile au fost uh, fiabile, conturile și tranzacțiile au fost fiabile, uh, legale și uh, conforme din punctul de vedere al pragurilor uh, uh, semnificative. S-au făcut progrese din punctul de vedere al punerii în aplicare a acțiunilor convenite în abordarea comună în anul 2012 De asemenea, 93% din agenții au declarat că acum împărtășesc recurs la acelea servicii ca și alte uh, agenții și 70, mai mult de 70% din agenții au semnat acorduri de cooperare și încurajăm și restul agențiilor să se gândească la această posibilitate pentru a-și îmbunătăți eficacitatea. Agențiile au acum uh, ghiduri generale privind uh, achizițiile publice, care reflectă orientările generale publicate de Comisie legătură cu achizițiile publice. Majoritatea agențiilor deja au operat reducerea cu 5% a agențiilor. Știu că multe agenții sunt uh, îngrijorate de faptul că li se cere să contribuie cu alte 5% prin transferuri. Mai mult, de 80% din agenții au implementat o strategie de combatere a, fraud- a, a fraudei. Uh, un număr important de agenții publică CV-urile, uh, declarațiile privind uh, conflictele de interes ale funcționarilor, uh, de vârf și a experților angajați. Deci imaginea este una mai degrabă bună, însă există câteva îngrijorări, unele domenii care pot fi îmbunătățite. De exemplu, din ianuarie 2014, patru patru agenții se află în continuare în procesul de negociere cu statele gazdă privind acordurile uh, referitoare la sedii. S-au înregistrat unele progrese, însă aș încuraja toate statele membre să încheie aceste negocieri cu agențiile găzduite pentru ca acordurile să intre în vigoare cât mai repede posibil. În ceea ce privește transferurile, bugetare. Mă bucură să văd că majoritatea acestor transferuri fusese planificate. Cu toate acestea, multe uh, transferuri au fost uh, anulate până la urmă, ceea ce uh, ne indică că, de fapt, nevoile fusese supraestimate sau nu erau justificate. Cu toate acestea, mă bucură să iau notă de faptul că majoritatea agențiilor, agențiilor se ocupă de această problemă. Există în continuare o problemă, mai ales în, uh, la posturile de vârf, din punctul de vedere al uh, echilibrului de gen și aș dori să încurajez aceste agenții să rezolve această problemă. În plus, aș dori să cer statelor uh, membre să promoveze egalitatea de, de gen și în măsurile lor. Și în cele din urmă, doamna președinte, aș dori să cer acestor agenții europene să-și intensifice eforturile de îmbunătățire a politicilor de comunicare, să-și facă mai bine cunoscute activitățile și realizările, pentru că aceste agenții lucrează în interesul cetățenilor europeni și cred că ar trebui Uh, să-și prezinte, să-și facă publicitate acestor activități mai mult decât au făcut-o în trecut, cred că ar fi un lucru benefic și pentru aceste agenții. A existat un vot covârșitor pentru acordarea, pentru acordarea descărcării de gestiune pentru aceste agenții și datorită progreselor înregistrate în ultimii ani. Și sper că mâine, când Parlamentul European

fch este singura dintre uh, întreprinderile mixte care a utilizat care de fapt a contractat toți banii uh, uh, alocați în perioada fp șapte deci în perioada vechiului cfm. f patru energy este un caz să spunem mai special bineînțeles este legată de agenția domestică pentru iter

și nu intervin în a doua parte la finalul uh, intervenției deci cerem curții de conturi și bineînțeles și excel uh, întreprinderii mixte care uh, este acum responsabilă de activitatea acestor foste două întreprinderi mixte cerem să se, uh, primească, să se ceară să primească aceste documente suplimentare și în felul acesta să rezolvăm această situație pe, viitor. Deci cerem amânarea pentru Artemis și uh, ENIAC și uh, acordarea discharge-ului pentru Excel. În continuare, cerem în, rezoluție Curții de Conturi să prezinte, niște, să prezinte informații în detaliu

Uh, amânate. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc. Acum dau cuvântul doamnei Henny Splashard de la Consiliu. Commissioner, honorable members, happy to be here. Mulțumesc, doamnă președinte. Mă bucur foarte mult că pot participa astăzi la această dezbatere importantă referitoare la descărcările bugetare și implementarea bugetului pe 2014 în conformitate cu articolul 139 din tratat. În 23 februarie, colegul meu, ministrul de finanțe al țărilor de jos, a a avut onoarea de a prezenta la Comisia de Control Bugetar recomandarea Consiliului de a se acorda descărcarea pentru Comisie și mâine Parlamentul European va vota pe același subiect. Cu siguranță, cetățenii europeni se așteaptă ca noi să fim foarte atenți la calitatea cheltuielilor europene și pe bună dreptate. Dar o bună gestiune financiară nu e importantă doar din perspectiva opiniei publice. Este obligația noastră să executăm bugetul UE în conformitate cu uh, regulile bunei guvernanțe. Iar uh, controlarea cheltuielilor uh, Uniunii Europene este crucială pentru noi toți. Consiliul a recomandat să se acorde descărcare Comisiei și a subliniat motivele care au dus la această recomandare. Consiliul reafirmă faptul că încă mai este loc de mai bine în ceea ce privește executarea bugetului Uniunii Europene. Consiliul constată că s-a redus insuficient rata de eroare de 0,4% și asta pentru că majoritatea cheltuielilor sunt încă afectate de uh, uh, un nivel de eroare semnificativ. Consiliul a fost deosebit de preocupat de faptul că, în conformitate cu constatările curții, auditorii naționali și auditorii independenți ar fi avut suficientă informație pentru a putea detecta și corecta aceste erori. E clar că toți actorii financiari implicați în cheltuirea fondurilor europene trebuie să-și asume răspunderea, inclusiv statele membre. Consiliul cere Comisiei și statelor membre să-și consolideze cooperarea și să se străduiască să evite erorile de la bun început. De aceea s-a subliniat necesitatea de a se spori calitatea controalelor pentru a se detecta și corecta erorile înainte de a se declara costurile la comisie. Sunt de acord cu doamna Schmidt că avem nevoie nu de mai multe controle, ci de o mai bună aplicare a controalelor uh, și mecanismelor de control existente. Cu alte cuvinte, acest lucru s-ar putea face într-un mod mai uh, rentabil, fără să se uh, adauge niveluri suplimentare de control. Recomandarea Consiliului, de asemenea, a arătat că um, este esențial să se protejeze interesele financiare ale Uniunii Europene. Plățile trebuie întrerupte și suspendate ori de câte ori se identifică deficiențe semnificative și până când se implementează pe deplin măsuri de corecție. Sumele plătite pe nedrept trebuie recuperate fără întârziere și este nevoie de o transparență deplină în ceea ce privește punerea în aplicare a măsurilor de corecție. Apoi, Consiliul a cerut Comisiei să pună la dispoziția autorităților bugetare, anul acesta, adică în 2016, un raport cuprinzător bazat pe date sistematice care sunt deja disponibile în domeniile unde nivelul de eroare identificat este mare în mod persistent și de asemenea să se identifice cauzele acestui fapt. Consiliul este de acord cu Parlamentul. Simplificarea regulilor rămâne esențială ca să putem atinge o, un aviz necalificat din partea curții. Trebuie să se reducă povara administrativă pentru beneficiari și autoritățile respective și, de asemenea, să se uh, realizeze un control mai eficient și mai puțin costisitor. Consiliul, sigur, salută munca Comisiei în ceea ce privește gestionarea uh, creditelor de plată și cere monitorizarea constantă a sumelor neplătite. De asemenea, cere Comisiei să ofere informații transparente și oportune în legătură cu fluxurile de capital pentru a se ameliora plățile și finanțarea fondurilor acolo unde este necesară. Partea de finanțare a bugetului nu a fost afectată de erori semnificative, dar Consiliul ține să sublinieze că este important să se atenueze impactul uh, deficiențelor legate de datele de VNB naționale și, de asemenea, să se reducă uh, perioadele aferente. The... Nu în ultimul rând, Consiliul salută abordarea uh, curții referitor la cheltuielile uh, europene și măsurarea aspectelor ce țin de performanță. Consiliul, în urma, încurajează Comisia să urmeze recomandările curții și să identifice sistemele cele mai performante și eficiente uh, pentru bugetul european um, și um, sunt de acord cu um, Accentul pus de doamna uh, Rabaiova uh, asupra performanței. Bineînțeles, uh, nu anticipăm concluziile comisiei, dar salutăm inițiativa referitoare la buget. Este clar că în continuare suntem departe de a avea o, un aviz necalificat al curții Uh, salutăm faptul că au loc îmbunătățiri în fiecare an de-a lungul, uh, în, în toate uh, domeniile politice. Suntem implicați în discuții pentru a vedea cum putem să îmbunătățim bugetul european pentru a ne asigura că oferă mai multe uh, rezultate, mai multă eficiență și eficacitate. Invităm curtea să își uh, furnizeze contribuția pentru revizuirea CFM uh, la timp. Doamne președinte, am început la conferința din ianuarie să discutăm revizuirea CFM uh, și în aprilie uh, la Consiliul de Afaceri Generale. Obiectivul este să explorăm cât se poate de repede posibilități de îmbunătățire și reformă. De aici au fost identificate o serie de principii care ar putea uh, să ne ofere indicii de cum să continuăm. Rezultatele comune uh, vor fi prezentate într-un raport către Consiliu, Parlament și, bineînțeles, Comisia Europeană. Mulțumesc foarte mult! Mulțumim, uh, doamna ministru. Aș dori să-i anunț pe, colegi, pe colegi că știu că veți părăsi uh, sala din cauza unui angajament interinstituțional, dar veți reveni. Îi dau cuvântul acum uh, doamnei Georgieva pentru a-și uh, prezenta discursul. Dear rapporteurs. Mulțumesc, domnule președinte, stimați raportori, doamne ministru, doamna Cardeira, uh, stimați membri ai Curții de Conturi, aș dori să încep prin a mulțumi, a vă mulțumi tuturor, în special raportorilor, pentru că am ascultat Consiliul și Curtea de Conturi Mm, și am văzut seriozitatea cu care abordați eh, dezbaterea în legătură cu procedura de descărcare pentru anul 2014. Suntem în momentul în care Europa ne cere să ne concentrăm pe utilizarea optimă a banilor contribuabilului. Descărcarea de, din acest an se deosebește prin alinierea tuturor instituțiilor. Parlamentul, Consiliul, Curtea de Conturi, toate instituțiile au pus accentul pe performanța bugetului. Cât de bin, bune sunt și cât de uh, eficiente sunt rezultatele pentru economie și pentru cetățeni, precum și conformitatea cu regulile recunosc că mai avem de lucrat în ambele sensuri. Am stabilizat rata erorii, trebuie să continuăm ca această eroare să scadă și trebuie să extragem cea mai mare valoare posibilă din bugetul nostru. După cum a menționat și doamna ministru, în urmă cu 5 sau 6 zile, în 22 aprilie, am avut prima reuniune a grupului interinstituțional pentru performanță am început prin a defini performanța pentru a avea o definiție echivalentă, cum trebuie măsurată performanța și cum putem să o îmbunătățim, cum putem să trecem sistematic spre un buget bazat pe performanță. Îi mulțumesc doamnei raportor, doamna Dabaiova, pentru hotărârea ei de a extinde discuția noastră de la o discuție care era focalizată pe rata erorii către un accent foarte mare put pus pe rezultatele obținute. Și în acest spirit aș trage patru concluzii fără a pretinde că sunt exhaustive. Ar fi următoarele lucruri. În primul rând, alinierea bugetului cu prioritățile, în al doilea rând, o mai bună raportare pe performanță și un buget bazat pe rezultate. În al treilea rând, rezolvarea ratei de eroare înalte și nu în ultimul rând, felul în care găsim un echilibru corect între gestiunea riscului și evitarea acestuia. Încep prin, prin, cu primul punct. Ne apropiem de, revizui, revi, revi, de reevaluarea la jumătate de mandat a acestui uh, buget, trebuie să vedem în ce măsură prioritățile noastre politice se, sunt conforme cu uh, bugetul. Este o temă care ne va duce la concluzii importante pentru restul perspectivei financiare și ne va ajuta să vedem dacă suntem, dacă utilizăm pe deplin flexibilitatea bugetară care ne-a fost acordată în perspectiva financiară multianuală. O altă parte a dezbaterii, dezbaterii ține de felul în care aceste priorități politice sunt transpuse în, priori, în uh, rezultate politice pe teren. Știm că perspectiva financiară actuală a înregistrat un pas înainte important în ceea ce privește prioritățile și măsurile, uh, măsura în care realizăm ceea ce ne propunem, însă rezultatele nu sunt perfecte, sunt întotdeauna învățăminte și trebuie să ne pregătim pentru următoarea generație de programe. Aici dialogul interinstituțional este crucial, împreună putem să obținem îmbunătățiri semnificative. În al doilea rând, dezbaterea ne-a arătat o mai bună perform- raportare pe performanță, avem informații mai bune la dispoziție, însă trebuie să le organizăm pentru ca acestea să ghideze alocarea resurselor pentru a finanța mai mult pentru a îmbunătăți calitatea, calitatea indicatorilor. În acest sens, vreau să vă comunic că am luat un pas important în acest an, atunci când uh, raportarea sintetică conform uh, articolului 318, raportarea sintetică și raportarea conform articolului 318 au fost combinate într-un sing- într-o singură rubrică. Suntem conștienți de necesitatea de a detecta cât mai timpuriu riscul de erori. Pentru a evita aceste erori este cea mai bună modalitate de a elimina erorile. Așa putem să, putem să continuăm uh, munca asupra naturii multianuale a erorilor. Știu că le măsurăm pe de la an la an, însă programele sunt multianuale și vrem să acordăm stimulente pentru, pentru corecții, pentru ca numărul de costul erorilor pentru cetățeni să scadă. În al treilea rând, ni s-a solicitat să examinăm nivelul persistent alt al erorii. În, în acest an vom prezenta un raport de analiză a acestei probleme. Vreau să subliniez că acesta se va baza în special pe experiența anterioară din precedentul cadru financiar multianual 2007-2013, există limite în legătură cu transpunerea limitelor respective, însă vom încerca să transpunem aceste informații pentru a vedea care sunt riscurile sistemice și cum pot fi uh, reduse. Nu în ultimul rând, vrem ca mm, vrem să uh, fim conștienți în continuare despre oportunitățile de gestiune a riscului acestea au fost menționate, avem pot, un potențial foarte mare de simplificare prin schimbările la re, regulamentul financiar, însă niciodată nu putem ajunge la zero și nu vrem să ne închidem ochii față de ce ar putea să fie mai, activități mai riscante, dar cu valoare mai mare. De exemplu, dezvoltarea. Dacă vrem să împiedicăm conflictele pentru a reduce impactul catastrofal al lipsei de dezvoltare, trebuie să investim în situațiile fragile care sunt mai riscante și de aceea trebuie să ne ajutăm echipele să gestioneze aceste riscuri, însă nu vrem ca ele să se oprească din a acționa pentru că vor să fie într-o poziție mai sigură. La fel și în domeniul migrației, viteza este critică și vom uh, lucra în circumstanțe foarte critice cu uh, provocări care se schimbă de la o zi la alta. Închei cu un citat din doamna Dlabaiova, care spune că viitorul devine trecutul. Eu spun că trebuie să învățăm din trecut pentru a asigura un uh, viitor mai bun. Și această descărcare este extrem de bună din acest punct de vedere. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Îi dau cuvântul acum domnului președinte al Curții de Conturi, domnul Caldeira. Doamnă președinte, vă mulțumesc. Doamnelor și domnilor, doamnă comisar, doamnă vicepreședinte Gheorgheva, doamnă ministru, Curtea Europeană de Conturi salută această ocazie de a lua parte din nou la dezbaterea de încheiere pentru procedura de descărcare pentru anul 2014. Mai întâi de toate, aș dori să îi felicit pe toți raportorii care au intervenit, în special pe doamna Delbaiova și întregul, întreaga Comisie pentru Control Bugetar. Raportul uh, întocmit este foarte util pentru exercițiul acesta. Raportul privitor la bugetul Uniunii Europene în special prezintă învățăminte importante pe care nu ne putem permite să le ignorăm. Multe dintre ele se bazează pe munca pe care am depus-o noi. Așadar, pentru Curtea de Conturi, pentru membrii noștri, pentru personalul nostru, este foarte bine să constatăm, este foarte agreabil să constatăm că recomandările noastre sunt luate în calcul în raportul pentru descărcare. Considerăm într-adevăr că provocarea pe care o avem acum în față este aceea de a ne asigura că învățăm din anul financiar 2014 și că Acestea vor duce la îmbunătățiri atât pe termen scurt cât și pe termen lung ale felului în care se folosesc fondurile Uniunii Europene. Este foarte încurajator să asistăm astăzi la angajamentul de care dau dovadă toate instituțiile cu privire la nevoia de a acționa. În același timp, aceste învățăminte trebuie să se reflecte în revizuirea la jumătatea parcursului actualului CFM și, de almiter, în revizuirea însăși. În acest sens, colaborăm toate instituțiile cu diferitele noastre roluri pentru a ne concentra mai bine pentru atingerea acestor obiective. Din noiembrie anul trecut am arătat că este foarte important să ne concentrăm pe elaborarea unei noi abordări cu privire la investiții și la cheltuielile din fondurile Uniunii Europene. Asta presupune ca bugetul Uniunii Europene să fie mai bine țintit în direcția obiectivelor strategice ale Uniunii. De asemenea, trebuie să fie mai flexibil pentru a face, situație, uh, pentru a face față situațiilor de criză, migrația, de exemplu, refugiații, și fondurile trebuie utilizate mai eficient. Și aici există mult loc de mai bine. Dar în raport s-a pus accentul pe importanța de a aborda problema întârzierilor financiare, erorile la plăți care trebuie reduse și îmbunătățirea rezultatelor. Comisia a salutat mesajul pe care l-am transmis noi, a acceptat recomandările noastre și, după cum constatăm, le dă curs, lucru care este foarte încurajator. Curtea urmărește toate aceste evoluții în ceea ce se și vede în raportul nostru pe care îl elaborăm acum pentru 2015. Îl vom uh, publica mai devreme anul acesta decât în anii precedenți, adică în octombrie, și le mulțumesc foarte mult uh, Comisiei și în special doamne vicepreședinte Gheorgheva pentru că ne sprijină pentru asta și ne bucură că și Parlamentul a fost de acord cu această publicare timpurie. Suntem de asemenea în uh, întărirea dialogului nostru cu Parlamentul European, așa încât să putem elabora rapoarte care să ajute Uniunea Europeană să și Parlamentul European să exercite controlul adecvat asupra felului în care se cheltuiesc banii europeni. Așadar, domnule președinte, doamnelor și domnilor, mă voi opri aici spunând că Uniunea Europeană trebuie să profite la maximum de ocazia pe care o are acum de a revizui în mod fundamental felul în care se adună fondurile noastre, felul în care se cheltuiesc ele și felul în care reușesc ele să atingă obiectivele Uniunii Europene. Mulțumesc! Mulțumesc! Comisia pentru afaceri externe, domnul Preda, un minut.

mi se pare important de asemenea ca atât comisia cât și serviciul european de acțiune externă să facă eforturi pentru a reduce drastic întârzierile la plăți erorile și pentru a îmbunătăți numărul de proiecte finanțate de uniune în state terțe. vă mulțumesc. Mulțumesc și în numele Comisiei pentru Dezvoltare, domnul Frunzulica. Un minut. Mulțumesc, doamna președinte. Domnilor și domnilor, stimați colegi, ca raportor pentru avizul Comisiei DEVE în legătură cu implementarea descărcării de buget pe 2014 în, și pentru uh, fondurile de dezvoltare în 8, 9, 10 și 11. În primul rând, atât uh, la Comisia pentru Dezvoltare și Control Bugetar, am exprimat preocupare în legătură cu anumite formulări nejustificate luate din documente de lucru neoficiale redactate de colegi de la Comisia Cont, care nu au fost apro- aprobate de Comisia Cont. Mă opun la includerea orice, oricăre, oricăre trimiteri la acest uh, document în descărcarea pentru uh, Fondul European pentru Dezvoltare. Se uh, dorește folosirea Fondului European pentru Dezvoltare uh, în problema migrației, însă aici acest lucru ar transmite un semnal fals și ar duce la o proastă utilizare a fondurilor. Nu, Vă rog să votați pentru amendamentele 5, 6 și 7, pentru ca rezoluția de mâine să nu uh, chestioneze principiile fundamentale ale acestui fond uh, fundamental. Vă mulțumesc. În numele Comisiei Ocupare, domnul Casa. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea să mă concentrez asupra agențiilor europene sunt uh, agenții foarte importante care se concentrează asupra formării vocaționale, sistemelor educaționale în țări în continuare care mai au nevoie de dezvoltare. Sunt uh, analize care se ocupă pe cercetare și analiză um, <clears throat> și uh, ne arată cum să prevenim riscurile și să promovăm o muncă sănătoasă și durabilă. descărcarea bugetară ne-a arătat că situația financiară este una bună. Agențiile ar trebui să fie bune. Nu ar trebui să aibă um, agențiile uh, nu ar trebui să fie supra-solicitate și ar trebui de asemenea să respecte recomandările Curții de Conturi. Mulțumesc, domnul Salini, în numele Comisiei pentru Transport. Mulțumesc, doamnă, doamnă comisar. Bună seara. Cred că această descărcare bugetară ne permite, în ceea ce privește transporturile, să spunem lucruri foarte importante, cu atât mai mult noi. M-aș concentra în special pe tema investițiilor, o temă fundamentală pentru că politica de transporturi să poată ieși din logica propunerii și să intre în logica aplicării. Suntem foarte atenți la performanțele comisiei acesteia, în special planul Juncker, un plan pe marginea căruia noi am investit mult la nivel politic, pentru că vrem să uh, profităm la maximum de posibilitățile pe care le oferă investițiile în toate statele membre. Însă avem semne majore de întrebare. Uh, extragerea de resurse din uh, CEP sunt lucruri care arată că se favorizează sau trebuie să se favorizeze investițiile acolo unde este mai greu să se financeze acele investiții uh, din bugetele naționale. Noi nu putem să mai investim acolo unde știm că investițiile se suprapun cu altele și uh, aici există un exemplu clar, cel al transporturilor feroviare. Deci am dori să se înțeleagă care este valoarea foarte importantă a propunerilor pe care le conține, de fapt, planul Juncker. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Malietic, în numele Comisiei pentru Dezvoltare Regională. I Stopa Mulțumesc. Bună seara, doamnă Georgieva. Rata de eroare în politica de coeziune a crescut față de 2013 și acest lucru nu este surprinzător au existat diferite interpretări uh, și distorsionări care au dus la acest lucru. Nici auditorii nu au putut să discearnă foarte bine cauzele. Se pot, de asemenea, interpreta lucrurile diferit, ceea ce duce la irregularități sau la întârzieri. Multe din cauza ratei de eroare, mulți uh, sau posibilelor erori, uh, mulți decid să nu folosească fonduri de care ar putea beneficia. Uneori lucrurile sunt atât de complicate încât este mai ușor să nu folosești banii decât să uh, îi accesezi. <clears throat> O cale de reducere a irregularităților este să investim în formare și să folosim măsuri de monitorizare financiară. Aceasta este calea pe care trebuie să o luăm pentru a implementa politicile de coeziune și alte politici europene. Bineînțeles, un alt obiectiv este performanța bugetului. Domnul De Castro, acum, în numele Comisiei Agri. Președinte, comisari, onorevoli... Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă comisar, dragi colegi, mulțumesc raportorului pentru munca de foarte bună calitate cu privire la uh, raportul din Comisia pentru Agricultură în urma unei foarte bune colaborări și dezbateri între grupurile politice. 2014 a fost un an de tranziție pentru PAC între vechea programare și punerea în aplicare a noii reforme. Și 2015 și 2016 vom putea considera an de reformă în care aceste reforme vor își vor, uh, se vor pune în aplicare de plin. Vom asista la forme noi de a face agricultură extrem de complicate, începând cu greening-ul, cu înverzirea, care fără îndoială este una dintre cele mai importante elemente noi introduse uh, în PAC pentru agricultori. De asemenea, n-am constatat o reducere a nivelului erorilor în 2014 față de 2013 și credem că sunt multe lucruri de făcut pentru a reduce povara administrativă de pe umerii agricultorilor europeni. Comisia lucrează deja la simplificarea PAC prin acte de punere în aplicare și acte delegate, în special în ceea ce privește controlele și sancțiunile, însă considerăm că revizuirea pe termen mediu a politicii agricole comune ar putea reprezenta o ocazie foarte utilă pentru a eficientiza cheltuia, cheltuirea banilor publici destinați agriculturii și pentru a spori avantajele și beneficiile pentru mediu. Mulțumesc! Cultură, educație, Tum. Mulțumesc în numele Comisiei pentru Cultură și Educație, doamna Tum. Uh, Mulțumesc, uh, doamne președinte. Câteva observații din partea Comisiei pentru Cultură. Există probleme legate de Erasmus Plus, o îngreunare la finanțare comparativ cu perioada 2007 anterioară, regretăm suspendarea acestui program în Grecia. De asemenea, există întârzieri ale plăților uh, care sunt inacceptabile pentru că afectează drepturile beneficiarilor. De, încă nu s-au uh, uh, s-a implementat necesitarea rotației posturilor pentru anumite poziții. Există o nepotrivire între pro- programarea priorităților strategice și politice ale Uniunii. De asemenea și pentru programul Europa pentru cetățeni, pentru tineri, dat fiind că uh, dreapta populară și partidele eurosceptice sunt în creștere, avem nevoie acum mai mult decât oricând de educație. Nu susținem aceste reduceri în bugetul de educație. Nu o văd pe domn, doamna Macovei, dăm cuvântul domnului Duron, numele Comisiei AFCO. Oui, une minute pour vous parler d'un sujet. Un minut pentru a vă vorbi despre un subiect care poate vi se pare minor. 3 miliarde de euro este suma pe care Parlamentul European din 2009 nu o poate com, uh, controla pentru că Comisia și Consiliul își trimit mingea de la unul la altul uh, într-un într joc de ping-pong. ping-pong. Se refuză uh, acordarea acestor uh, controlul Parlamentului pe acest uh, buget. Iar noi, uh, deputați, nu putem controla aceste conturi într-un moment în care transparența și nevoia de informație este uh, mai mult ca necesară Curtea, Comisia pentru Afaceri Constituționale dorește să profite de o ocazie pentru a ruga Comisia și Consiliul să se pună de acord uh, și să discute cu Parlamentul European și să pună capăt acestei uh, situații ridicole din punct de vedere politic și scandaloasă din punct de vedere economic, și anume această sumă enormă care nu este controlată de către Parlament. Mulțumim și președinte, doamna Ayala Sender, acum în numele Comisiei Tran. Președinte. Mulțumesc, doamna președinte. Doream să-i mulțumesc în primul rând domnului Caldeira pentru raportul din ce în, care devine din ce în ce mai util în fiecare an. Subliniem acum surpriza că rata de eroare a ajuns pentru gestiunea directă a ajuns în anul 2014 la nivelul ratei pentru gestiunea comună. Și uh, aici uh, uh, apare și riscul auditului ex ante în domeniul dezvol- cercetării trebuie să se examineze lucrurile mult mai îndeaproape. Doamna Dlabaeva are un uh, raport extrem de cuprinzător care uh, examinează toate modalitățile de control care pot să fie introduse în viitor, despre care este nevoie de o dezbatere mai profundă și uh, doamna Dlabaeva ne ajută foarte mult să vedem unde sunt slăbiciunile actuale. Acum Parlamentul se luptă pentru a-și recupera rolul central de colegiuitor Nu uh, trebuie să îl atacăm uh, în mod partizan pe uh, președintele instituției noastre pentru rolul său în dezbaterea pentru candidații de vârf pentru președinte al comisiei la care au participat și alți eurodeputați. Vă mulțumesc. Mulțumim, domnule Ferber, în numele Comisiei Econ. Mulțumesc, doamnă președinte dragi colegi, în Comisia pentru Afaceri Economice și Monetare ne-am ocupat mai ales de uh, agențiile de supraveghere. Salutăm în primul rând faptul că Curtea de Conturi a dat uh, un aviz pozitiv Uh, și deci că fondurile au fost uh, folosite în mod adecvat. Salutăm acest lucru. Însă, pe de altă parte, avem și câteva critici în ceea ce privește metoda acestor agenții. Uh, mi se pare rușinos că una dintre autorități nu a reușit să facă o licitație pentru IT Uh, astfel încât uh, să și poată pune în aplicare toată legislația adoptată și o, import, o legislație importantă uh, va trebui, uh, intrarea unei, unui act normativ important va trebui amânat uh, cu un an. De asemenea, avem o serie întreagă de orientări care intervin în piețele financiare departe de ochii legiuitorului. Sunt lucruri pe care le-am formulat uh, în mod critic în acest raport și sperăm că descărcarea nu este doar un act formal, ci și, ci uh, va avea și uh, consecințe la EBA, ESMA și EIOPA. Dacă s-ar întâmpla asta, cei de la ECON ar fi foarte mulțumiți. Mulțumesc, doamna președinte. Domnul Blanco Lopez, în numele Comisiei pentru Pescuit. Europea de Control, Agenția Europeană de Control control are un buget exemplar. Sunt exemplare rezultatele și uh, contribuția sa la uh, contribui la politica comună de pescuit reformată. Trebuie așadar să creștem bugetul acestei agenții pentru ca aceasta să poată să își îndeplinească responsabilitățile care au fost acordate în reforma politicii comune de pescuit. Vă mulțumesc. Trecem acum la intervențiile în numele grupurilor, în numele PP, domnul Zeller. Mulțumesc, doamnă președinte. Parlamentul are drept de codecizie în procedura bugetară. Asta înseamnă că trebuie să fim atenți ca fondurile din bugetul UE sunt folosite în mod reglementar și conform obiectivelor. Majoritatea uh, fondurilor uh, sunt, uh, sunt folosite de statele membre în responsabilități partajate. Așadar, trebuie să arătăm neregulile acolo unde apar și în statele membre în care apar, astfel încât Um, funcția uh, de control și supraveghere să fie îmbunătățită în aceste state. Dacă avem o rată de eroare um, dorită de 2%, nu putem să acceptăm ca rata de eroare constatată de Curtea de Conturi să fie întotdeauna mult mai ridicată, afectate fiind de cele mai multe ori exact aceleași state membre. Se impun corecturi financiare uneori și acestea de, uh, um, în unele state membre sunt de trei ori mai mari decât media. Cred că și acest lucru ne arată că uh, în anumite state membre bugetul nu a fost uh, aplicat, executat așa cum trebuia și fondurile care au fost cerute înapoi prin corecții financiare sunt, iată, fonduri care până la urmă nu au fost folosite pentru creștere, creare de locuri de muncă și așa mai departe. Salutăm așadar uh, corecțiile financiare și alte instrumente pentru protecția bugetară, deoarece protec- protejarea bugetului european este și protejarea uh, contribuabilului european. Mulțumesc! În numele SND, domnul Pirinski, două minute. Mulțumesc, Doamnă președinte, doamnă vicepreședinte, doamnelor și domnilor, aș dori să mă refer la trei chestiuni. Este foarte important să ne gândim la felul în care sunt cheltuiți banii contribuabililor. Acest lucru se măsoară în numărul de erori. Desigur, rata erorilor este un indicator deosebit de important al performanțelor Comisiei în materie bugetară. În același timp, oamenii vor să știe dacă vor avea perspective mai bune sau nu, dacă vor avea posibilități de angajare, de muncă mai bune. Vor să vadă o îmbunătățire a acestei situații în baza activității bugetare depuse de către comisie. Ce constatăm noi din raportul doamnei Drabaiova este că se pune accentul pe ambele aspecte ale evaluării activității misiei. Îi mulțumesc doamne Jabaiova în calitatea mea de raportor din umbră și consider că raportul mai conține un element important, punctul 73, în care se spune că cetățenii europeni nu pricep foarte bine conceptul de rata erorii, motiv pentru care Comisia Europeană și Curtea de Conturi trebuie să colaboreze la stabilirea unei metodologii de definire a ratei erorilor. De asemenea, e nevoie de proceduri unificate de raportare, proceduri unitare de raportare. Doar în felul acesta vom înțelege în mod obiectiv cine, cum cheltuiește banii. Mulțumesc! Și acum, în numele ECR, domnul Cuzmiuc. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, doamnă comisar, domnule președinte al Curții de Conturi, Intervenind în dezbaterea aceasta cu privire la descărcarea bugetară pentru 2014, aș dori să mă concentrez pe punctul 3, agențiile, pentru că reprezintă un element, o parte foarte importantă din bugetul european și privitor la cheltuielile prezentate aici, m-aș referi la două chestiuni. Foarte ridicată rata erorilor cu privire la plăți, e vorba de 4,4% în medie, ca, ca și în anii 2012 și 2013, apoi în ce privește politica de coeziune și de agricultură, rata a fost și mai mare, 5,5% și 6,2% respectiv. Deși rata erorilor nu este același lucru cu neregulile, pentru că se poate întâmpla ca respectivele cheltuieli să fie legale, Ea vizează totuși o sumă de 5 miliarde de euro, o sumă care este în creștere de la an la an. Pentru multe programe, rata de absorpție este zero. În perioada CFM 2014-2020. Și impactul asupra absorpției pentru anii următori ar putea să fie foarte negativ. Mulțumesc și acum în numere și acum doamna Dabaiova, mulțumesc. Vážená paní předsedající, vážené dámy a pánové. Mulțumesc, doamnă președinte, domnilor și domnilor. Vorbesc acum ca raportor din umbră pentru raportul în legătură cu Fondul European de, pentru Dezvoltare. Aș dori să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră și raportoarei Claudia Schmidt pentru colaborarea excelentă. Mă bucur că multe elemente pe care le-am introdus în raport, uh, raportul pentru Fondul European pentru Dezvoltare pentru 2013 au devenit parte din uh, textul pe descărcare. Este o uh, abordare care este încurajatoare, chiar și în ajutorul pentru dezvoltare trebuie să rămânem în legătură cu realitatea și să respectăm regulile. Însă realitatea se schimbă, în special în activitățile Fondului European pentru Dezvoltare. Chiar și în descărcarea pentru Comisia Europeană am propus ca Fondul European să, pentru Dezvoltare să evalueze dacă fondurile sunt țintite către prioritățile principale. În momentul actual acestea sunt Uh, migrația și protecția de terorism. Dacă nu îndeplinim aceste uh, obiective, uh, vom periclita toate obiectivele finanțate de Uniunea Europeană. Resursele noastre limitate trebuie să fie alocate către acele domenii care sunt cele, cel mai benefice pentru statele respective și pentru Europa totodată. Integritatea dezvoltării și existența Europei se bazează pe valorile pe care a fost înființate în urmă cu 70 de ani. Haideți să păstrăm aceste valori pentru generațiile viitoare, pentru că devin din ce în ce mai relevante. Vă mulțumesc, mulțumesc, doamnei Tiapalova. Doamna Cari, în urmă cu un an discutam despre descărcarea de buget și în fiecare an discutăm despre o rată de eroare absurdă și nimeni nu ne poate răspunde la, răspunde la întrebări. Nu doar Parlamentul, ci ă, toată lumea trebuie să respingă o asemenea rată a erorii. Noi trebuie să fim cei care protejează pe cetățeni. Se vorbește despre deschidere, despre transparență, însă atunci când uh, se aud critici, toată lumea se pare că plouă se face că plouă. Noi refuzăm să, să acceptăm această descărcare, este o lipsă de respect față de cetățeni. Trebuie să spunem că uh, Comisia are o anumită deschidere și uh, Comisia cel puțin ne ascultă doamna comisar cel puțin. Există foarte multe probleme cu plățile, însă uh, și înțeleg, doamna Georgeva, că vreți să faceți ceva, însă cred că nu trebuie să uh, vă spălați mâinile de responsabilitățile din diverse sectoare. Deseori sunt extrem de multe erori. Trebuie să, ca cetățenii să înțeleagă că avem, că suntem foarte atenți la uh, fondurile lor. În numele verzilor, domnul Șoltes. Uh, Mulțumesc, doamnă președinte. Rata de eroare în ceea ce privește Fondul European pentru Dezvoltare este mult mai ridicată decât rata permisă. Este a treia oară că rata de eroare este atât de ridicată și credem că majoritatea erorilor ar putea fi rezolvate, chiar evitate. Am putea să ajungem la un nivel de 2% și astfel am putea să ne concentrăm asupra succesul, asupra succesului proiectelor legalitatea și regularitatea ar fi trebuit să fie ceva obținut în urmă cu mult timp. Trebuie să mergem mai departe, să cerem ca proiectele să fie orientate pentru a atinge un obiectiv, o țintă, pentru a asigura dezvoltarea uh, regiunilor uh, vizate. Trebuie să ne concentrăm asupra drept, uh, mediului, drepturilor sociale și drepturilor umane. Domnul Vali, un minut și jumătate acum. Evidente. Mulțumesc, doamnă președinte. În bugetul Uniunii Europene sunt 150 de miliarde care sunt ai celor 500 de milioane de cetățeni, cărora trebuie să le dăm seamă cu privire la rezultatele, dar în materie de trasabilitate și de transparență desăvârșită de asemenea. Și de aceea se dorește publicarea întregii documentații financiare cu privire la fondurile europene, atât structurale cât și directe, cu privire la proiectele structurale adesea prea uh, costisitoare, cum ar fi Torino-Lyon Torino și Uh, alte programe. Transparență cu privire la achizițiile publice, unde regulile oricum sunt foarte permisive, însă adesea aceste achiziții publice nu sunt nici legale, nici transparente, așa cum arată Curtea Europeană de Conturi. Transparență cu privire la refugiați, trebuie să evităm cu orice preț lipsa transparenței din uh, motive de urgență. Trebuie să evităm finanțarea criminalității organizate, a fraudei și a speculei pe marginea acestei teme atât de delicate. Apoi, transparență în materie de fonduri de adeziune. Sunt într-adevăr finanțarea uh, finanțări sau sunt mite politice? Vrem cu adevărat transparență pentru fondurile publice, de asemenea în ceea ce privește Turcia, care încalcă drepturile fundamentale. Sunt elemente care impun aceste reflexii. Vom solicita un amendament uh, cu privire la transparența privind publicarea datelor științifice care intră în uh, analiza EFSA, Agenția pentru Siguranța Alimentară. Nu știm dacă mâncăm uh, hrană sau venin, și mă refer la cazul glifosatului, este într-adevăr o Europa a cetățenilor sau a intereselor Monsanto? Trebuie să se publice datele supuse analizei științifice și a analizei interpares. Vă mulțumesc! Mulțumesc și în numele, în, acum în numele grupului ENF, domnul Aviu, un minut. Europeană... Mulțumesc, doamnă președinte. Arhitectura com complicată a Uniunii Europene duce la risipe inadmisibile, la costuri mult prea ridicate, și la imposibilitatea controalelor. Și toate acestea îndepărtează Uniunea Europeană de, euro, de cetățeni și de națiuni. Practic vedem că erorile trecutului nu sunt corectate niciodată. Ne salutăm numai calitatea muncii curții de conturi uh, care arată problemele mai rămân probleme, cum ar fi utilizarea uh, din partea președintelui Parlamentului European a uh, mijloacelor Parlamentului pentru campanie electorală. Mi se pare surprinzător că PPE-ul și socialiștii uh, cosemnează amendamente pe acest subiect delicat. Poate că Olaf ar trebui mai degrabă să uh, analizeze acest, acest subiect, pentru că mi se pare că pătează întregul Parlament. Mulțumesc, domnule Pitideos. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Rolul Centrului European pentru Prevenția Bolilor și atribuțiile sale sunt foarte importante și trebuie, acest centru trebuie să fie finanțat, însă am eh, câteva întrebări foarte importante. A discutat cineva despre situația tragică din sectorul sănătății datorită uh, măsurilor inumane uh, da, care au fost impuse asupra Greciei, care durează acum de șase ani și jumătate. Știe cineva că uh, serviciile de sănătate în Grecia sunt aproape inexistente datorită uh, măsurilor de austeritate, uh, aproape niciun ban nu se alocă sectorului sănătății. Știți că în fiecare săptămână directorii de spital împreună cu doctorii trebuie să decidă ce uh, tratamente trebuie să fie eliminate total. Știți că nu, este, nu există bani pentru a se cumpăra mm, medicamente pentru boli grave și rezultatul este că pacienții neajutorați își pierd viața. Știți că echipamentele medicale că cei care produc echipamente medicale și-au redus uh, producția și acest lucru are consecințe îngrozitoare pentru pacienți. Știți că uh, mâncarea din spitale a scăzut, cei care nu au bani sunt condamnați să moară și mortalitatea a crescut foarte mult în Grecia. Grecia are cele mai multe decese din cauza gripei în majoritatea copiilor nu au acces la vaccinuri, mortalitatea infantilă a crescut uh, considerabil și nașterea uh, bebelușilor prematuri a, a crescut și ea datorită lipsei uh, încriderii, îngrijirilor corespunzătoare. Este un genocid împotriva grecilor și în plus Uh, se tolerează uh, venirea migranților care aduc uh, boli în Grecia. Domnul Ștecovski, un minut și jumătate. Mulțumesc, doamnă președinte. Mai întâi aș dori să le mulțumesc doamnei Gresle și altor colegi din Comisia Cont pentru acest raport de foarte bună calitate. A fost multă muncă pentru a-l elabora, în special Comisia pentru Control Bugetar, în încet, dar sigur, devine una dintre cele mai respectabile comisii din acest Parlament. Aș dori să mă aplec asupra două chestiuni. Mai întâi, agen, mai întâi Serviciul pentru Acțiune Externă al doamnei Mogherini cu privire la structura acestui serviciu. Cred că este o structură greoaie, complexă și din, de aceea contraproductivă. Domenii în care este nevoie de un proces decizional rapid sunt extrem de greoaie, există lipsă de analiză și e prea multă încetinală și procesul este mult prea greoi. Recrutarea diplomaților este de asemenea, de asemenea o problemă. Nu există diplomați recrutați din statele membre noi. Funcționarea reprezentanțelor, de asemenea, Uh, ridică probleme. Apoi aș critica de data aceasta și Consiliul care refuză să contribuie la procesul de descărcare și mă adresez Comisiei rugând-o să încerce să găsească o soluție la această problemă de lungă durată în care descărcarea bugetară pentru Consiliu nu se poate face din cauza lipsei lor de cooperare. Mulțumesc, domnul Liberațchi, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte doamnă comisar, domnule președinte, aș dori să o citesc pe doamna Adlabaiova, care a spus că descărcarea nu ar trebui să fie folosită pentru jocuri politice. Aș dori să-i mulțumesc domnului Piper pentru raportul său și pentru buna cooperare pe care am avut-o. Dumnealui a vorbit despre importanța muncii Parlamentului. Doamna comisar a menționat doi indicatori importanti, importanți, rata de eroare și indicatorii politici, obiectivele politice. Pentru Parlamentul European, rata de eroare este de 0,5%, anul trecut a fost de 1%. Este o îmbunătățire și reputația Parlamentului este din ce în ce mai bună. Rare ori ne Uh, exprimăm recunoștința față de președintele Schulz și secretarul general Vele. Noi acordăm descărcarea, dar uh, suntem și exemplar. Domnul Gerbrandi. Vă mulțumesc în primul rând, aș dori să mulțumesc raportorilor pentru munca lor excelentă. După aceea, mă bucur de prezența cu Comisiei, a Curții de Conturi și, și a președinției, chiar dacă nu mai este prezentă în acest moment. Contribuția mea se referă la descărcarea bugetului Parlamentului. Din păcate, constat că din nou propriul nostru președinte nu este prezent. În ciuda faptului că noi, Parlamentul European, trebuie să acordăm o descărcare de buget propriului nostru președinte. Încă o dată, aș dori să insist, uh, doar un moment. Pare că există o problemă cu interpret. Este ce que OK? Veuillez euh, continuer, s'il vous plaît, monsieur. Shall I just continue or... Să continui sau să reiau? Cum doriți. Regret că președintele Parlamentului European nu este prezent pentru că trebuie să îi acordăm descărcarea de buget. Așadar, sper că îi veți transmite acest mesaj, doamnă președinte, pentru că eu vin din uh, țările de jos în ultima campanie electorală am văzut până în ce, moment, până în ce punct suntem vulnerabili ca instituție. La alegerile europene, dezbaterile se legau de alocațiile noastre, indemnizațiile parlamentare. Nu mai conta nimic uh, din restul din restul activităților noastre. Dezbaterea era bazată pe banii pe care îi primim și este cu atât mai important să fim mai transparenți în ceea ce privește aceste rambursări și aceste fonduri. În 16 aprilie 2015, sesiunea plenară a adoptat prin rezoluție o solicitare adresată de secretarului general, domnul Vele, pentru a avea o abordare um, ușoară pentru ca aceste indemnizații să fie mai bine controlate. Însă nu am văzut nicio schimbare am depus un alt amendament astăzi care solicită același lucru. Așadar, v-aș uh, dori să v-aș ruga să votați în favoarea acestui amendament și aș uh, cere președintelui Parlamentului să fie pre- prezent și să uh, lucreze asupra acestui aspect. Acceptați o întrebare cu cartonașul albastru? Da, domnul Liberați, aveți cuvântul. Panie Gerbrand, ja mam pytanie. Skoro pan zwraca się do... Domnule Gerbrand, am, am o întrebare. V-ați adresat domnului Schulz în legătură cu concursul între așa numiții șpițen candidat. dar șeful candidat grupului dumneavoastră, domnul Verhofstadt, a fost și el unul dintre acești candidați a fost tratate de același fel ca și domnul Schulz? Domnule Liberațchi, poate din cauza faptului că vorbeam în olandeză, însă nu uh, critica, îl criticam pe președinte, nu știam, domnul, nu spuneam domnul Schulz, criticam funcția președintelui, nu îl criticam pentru că a fost unul dintre candidații de vârf, îl criticam pentru că noi acordăm o, o descărcare președintelui acestui parlament și eu consider și uh, în parlamentele naționale, aceasta este regula, eu consider că președintele acestui parlament trebuie să fie prezent la o dezbatere legată de descărcarea de buget a acestui parlament. Nu are nimic de a face cu culoarea politică sau cu persoana care este în exercițiu în momentul actual. Este un principiu general, după părerea mea, că un președinte al Parlamentului trebuie să fie responsabil și trebuie să fie prezent la dezbatere. Domnule Gerbrandi, acceptați un al doilea cartonaș albastru? Doamna Era Sender. Mulțumesc, domnule Gerbrandi. Doream doar să vă întreb, conform acestui principiu, ar trebui să fie aici și prezent și domnii Juncker și domnul Tusk. Însă nu am văzut un asemenea amendament depus de dumneavoastră. Poate veți depune data viitoare. Da, doamna Ayala Sender, consider că este foarte important, dar repet acest mesaj de ani și ani și ani și cred că, dat fiind că este mm, Parlamentul nostru și noi întotdeauna criticăm pe restul lumii și în special alte instituții, eu sper că putem să fim și autocritici și să facem mai des acest lucru și să examinăm cum funcționăm. Însă sunt de acord cu dumneavoastră. Are cuvântul acum domnul Iavor. Merci, madame. I would like to talk about... Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să vorbesc despre două descărcări la care am fost raportor din umbră. EFSA, scandalul uh, referitor la glifozat, ridică foarte multe întrebări în ceea ce privește conflictele de interes la EFSA. Cred că trebuie să avem o poziție fermă și să nu oferim descărcare Agenției pentru Securitate Alimentară până când nu va fi rezolvată problema conflictelor de interes a experților. Apoi, în ceea ce privește descărcarea Parlamentului. Parlamentul European arată cu degetul uh, LuxLeaks, VisaGate și Panama Papers și încearcă să vadă cine este și ce este responsabil. Pe de altă parte, însă, nu toți deputații sunt într-adevăr transparenți în ceea ce privește propriile lor cheltuieli inclusiv um, indemnizațiile generale, care nu sunt transparente. Trebuie să, fim să asigurăm transparență completă pentru a fi credibil în fața alegătorilor. Nu putem numai să îi arătăm cu degetul pe alții, trebuie să ne îmbunătățim și noi. Mulțumesc, domnul Anemans. Er <coughs> Mulțumesc, doamnelor și domnilor. Sunt puține momentele în care Uniunea Europeană reflectează la propria sa existență. Ori acest moment, pentru descărcarea bugetară pentru 2014, este o astfel de ocazie. O ocazie foarte bună. Dogmatismul aproape religios, potrivit căruia soluția unică este mai multă Europa, trebuie să ia sfârșit. Europa se cade în disoluție, iată, criza euro, criza migranților, populația nici nu mai este de acord cu noi și protestez cu insistență în fața aroganței manifestate în urma referendumului din țările de jos cu, care a avut urmările pe care le cunoaștem. Mulțumesc, un minut și jumătate, doamna Deutsch. Domnul Deutsch. Kedves eh, Mulțumesc, doamnă președinte, doamnelor și domnilor, stimați colegi. Vorbim despre descărcarea agențiilor. Aș vrea să mulțumesc raportorului și raportorilor din umbră pentru foarte bună cooperare în ceea ce privește descărcarea agențiilor. Această procedură este una specială în acest an, deoarece pentru prima dată Comisia de Control Bugetar propune acordarea tuturor, acordarea descărcării pentru toate agențiile. Toate agențiile au uh, primit uh, declarația necesară și în procedura de descărcare au fost clarificate chestiunile rămase deschise. În ceea ce privește situația financiară a agențiilor, aceasta în ultimii ani s-a îmbunătățit. Dacă ne uităm la rezultatele din 2014 și le comparăm cu cele din anii anterior, vedem că evoluția este una pozitivă avem un așa numit common approach, o abordare comună și mi se pare că asta a creat o structură a agențiilor mai transparentă. Totuși, nu putem uh, uita că Curtea de Conturi a făcut observații referitor la diferite agenții. Agențiile au uh, promis să abordeze aceste probleme. În următorii ani va trebui să facem eforturi pentru ca munca eficientă deja a agențiilor să fie îmbunătățită și, dacă, și să ne asigurăm că le oferim uh, Uh, sprijinul necesar uh, în cazul în care au nevoie. Mulțumesc, spune doamna președinte. Domnul Pohe, un minut. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, stimați colegi. Aș dori să menționez o serie de aspecte pentru descărcarea pentru întreprinderile comune. În acest an trebuie să de- decidem șapte descărcări pentru întreprinderile comune în ciuda anumitor conflicte minore cu raportorul, am reușit uh, să ajungem la un compromis pentru 5 agenții, Clean Sky, Cesar, ITER și altele. Acestea sunt uh, cele mai ambițioase proiecte energetice din lume. Pe lângă Uniunea Europeană, sunt și alte state europene implicate. Fusion for Energy uh, face ca Uniunea Europeană să fie unul dintre cei mai mari parteneri în acest domeniu cheie s-a uh, construit un aparat de utilizare a energiei termonucleare, un concept foarte solicitant și de aceea proiectul este salutar. Sunt conștient de problemele care au apărut până acum și în legătură cu planurile bugetare nerealiste, însă pe de altă parte cred că o nouă gestiune poate să aducă noi soluții, un nou plan de acțiune și o nouă abordare. Și Sper că aceste lucruri vor fi analizate la descărcarea următoare. Domnul Toirer. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, în numele grupului ALDE, aș dori să-i mulțumesc președintelui Curții de Conturi și Curții de Conturi în general pentru rapoartele sale. Este foarte, sunt foarte importante pentru Parlament. Îi mulțumesc și doamnei raportor de la Baiova din grupul nostru pentru că în raport sunt prevăzute informațiile necesare iar uh, grupurile sunt de acord că avem nevoie de o mai bună utilizare a fondurilor. In inovația, cercetarea, infrastructura, toate acestea au nevoie de investiții, de fonduri și de aceea este necesar ca fondurile uh, existente să nu fie risipite. Curtea de conturi a arătat că există unele lipsuri. Însă, mai ales, trebuie să mergem înspre un buget orientat asupra obiectivelor Uh, și bazat pe performanță. Doamnă comisar, nu putem decât să vă uh, nu putem decât să vă încurajăm să luptați pentru această abordare la comisie. Așteptăm propuneri pentru proiecte pilot de aplicare a acestor lucruri pentru a vedea cum putem să aplicăm într-un mod modern și eficient bugetul. Și noi la Parlament ar trebui să începem să luăm mai în serios Curtea de Conturi raporturile speciale, rapoartele speciale ar trebui să uh, fie uh, mai uh, ar trebui să le fie acordată mai multă prioritate și dacă Parlamentul folosește mai bine toate datele pe care le colectează, putem ajunge și la o mai bună cheltuire a fondurilor. Mulțumesc, domnul Sarvama. Acum un minut și jumătate. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnul președinte. Întrucât sarcinile Uniunii Europene au sporit, Parlamentul și alte instituții și a, a, entități care trebuie să pună în aplicare creditele a, din fondurile europene a, trebuie să-și asume cheltuirea banilor a, contribuabililor noștri. Întrebarea însă este de ce e atât de importantă această descărcare bugetară? E atât de importantă pentru că Parlamentul European e singura instituție europeană aleasă în mod direct de cetățenii europeni, ca atare rolul nostru este fundamental, rolul de a supraveghea felul în care sunt cheltuiți banii lor. Rolul nostru este să asigurăm transparența gestionării financiare și să îmbunătățim uh, răspunderea democratică față de cetățenii noștri. Acestea sunt regulile comune de care trebuie să ascultăm. Trebuie să îmbunătățim răspunderea, punând accentul pe performanță, pe rezultate, dar în același timp fiind în măsură să recunoaștem și să corectăm greșelile dacă ele se produc. Însă cel mai important lucru este că Parlamentul, rolul Parlamentului în această procedură trebuie sporit. Această chestiune este adesea ignorată și mie asta îmi ridică următoarea problemă, și anume că nu se acordă rolului nostru instituțional importanța care îi se cuvine. Practic, subminăm prin asta nu numai Parlamentul, ci și mai grav Uniunea Europeană ca atare. Mulțumesc! Mulțumesc și acum, doamna Kadenbach, un minut doar. Stimați colegi, în primul rând aș dori să mulțumesc Curții de Conturi pentru buna cooperare. O cooperare cum ne-am dorit eu și cu Consiliul și trecuți Comisia de Control Bugetar uh, recomandă să nu se acorde descărcarea Consiliului, ci să se amâne. Ca și în anii trecuți, această decizie a Parlamentului European este datorată lipsei de cooperare din partea Consiliului, care se bazează pe invocarea unui alt temei juridic. De ani de zile, Consiliul refuză să pună la dispoziție informațiile și documentele necesare pentru acordarea unei descărcări. În interesul transparenței față de cetățenii europeni și mijloacele financiare furnizate de aceștia ar fi de dorit ca Consiliul să recunoască că întreg bugetul european trebuie să fie verificat de o instituție aleasă în mod direct, ce anume Parlamentul European. Mulțumesc. Urmează domnul Ali, un minut și jumătate. Doamnă președinte, doamna vicepreședinte Gorghe, Gorgheva, în primul rând aș dori să-l felicit pe raportorul domnul Von în legătură cu Uh, bugetul agențiilor pentru 2014. Bugetul este 1,9 miliarde de euro și angajează în jur de 10.000 de persoane. Uh, Sfărătăm introducerea bugetării bazate pe performanțe și creșterea nivelului de implementare a bugetului pentru a promova bunăstarea cetățenilor, însă există încă necesitatea de a îmbunătăți principiile care vor uh, îmbunătăți plus valoarea și vor adăuga um, um, eficiență performanței agențiilor, transparență crescută în cadrul structurilor și a felului în care sunt uh, cheltuiți banii contribuabilului. Agențiile au luat pași corecți, însă trebuie să se îmbunătățească în continuare ceea ce se face în sectorul public. În ceea ce privește comunicarea și vizibilitatea, aceste agenții trebuie să își consolideze eforturile pentru a-și îmbunătăți politice, politica de comunicare. Trebuie să ne asigurăm că cetățenii sunt bine informați în legătură cu munca agențiilor și trebuie să își ex, extindă vizibilitatea prin uh, prezența pe rețele sociale. Există o um, schimbare pozitivă în, schimba, în funcționarea agențiilor. Așteptăm îmbunătățiri care sunt importante pentru uh, politicile Uniunii Europene. Vă mulțumesc. Urmează doamna Gresle, un minut și jumătate. Presidenten... Doamnă președinte, domnule președinte al Curții de Conturi, doamnă vicepreședinte, domnule Caldera, ne bucurăm că sunteți alături de noi. Doresc să mulțumesc și președinției olandeze pentru prezență. Uh, nu avem des de a face cu ministrii de apărare, nu știu dacă am uh, lăsat o impresie durabilă, însă vă rog să transmiteți mulțumirile noastre doamnei ministru. Uh, președinția neerlandeză este una foarte activă aici. Aș dori să reiau cele spuse de omul Caldera, mai multă eficiență. În uh, acest an am dat un premiu pentru lobby. Lob, premiul pentru lobbyiști îl merită anul acesta interpreții, care s-au apărat, uh, s-au apărat împotriva eforturilor de a crește eficiența rândurile lor Uh, și îi mulțumesc domnului secretar general uh, pentru eforturile sale uh, și anume că a făcut eforturi pentru mai multă eficientă. Aș dori să le spun colegilor că nu este bine să, să te supui și să-i asculți pe cei mai puternici lobbyiști. Cred că avem nevoie mai de mai mult curaj, curaj pentru schimbare a existat foarte multă presiune și din partea Direcției Generale DEFCO. Cred că trebuie să folosim informațiile pe care le avem, altfel suntem complet uh, lipsiți de credibilitate. Fac apel la comisie să acționeze. Funcționarii nu trebuie să poată, sau cei care dețin funcții nu trebuie să poată solicita uh, fonduri europene. Thank you very much. Um, Novakov, Domnul Novakov, un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi, domnilor și domnilor. Înțeleg că uneori uh, cifrele ne pot încurca, dar uh, nu trebuie să fim suspicioși uitându-ne peste creșterea sau nu a ratei erorilor. În cadrul uh, procedurii de descărcare putem să vedem care sunt acele instituții care funcționează mai bine. Iată ce mi-aș dori eu. Aș vrea ca la anul să ne concentrăm mai mult pe plățile întârziate. Doar în felul acesta ne vom putea atinge obiectivele prevăzute în uh, Europa 2020. Și aș dori ca aceste rezultate să devină vizibile pentru oameni, pentru cetățeni, care să vadă că folosim în mod optim fondurile europene și că au de câștigat de pe urma acestora. Interesele lor trebuie să beneficieze de o finanțare sporită. Bulgaria a pus în aplicare o nouă legislație în materie de achiziții publice. În 2015, în Bulgaria, fondurile europene s-au bucurat de o absorpție foarte bună. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult și acum, cu aceasta, am ajuns la sfârșitul uh, intervențiilor uh, membrilor uh, și acum la procedura Catch the Eye Câte un minut fiecare. Doamna Șodova. Vă mulțumesc foarte mult pentru că mi-ați dat cuvântul, doamnă vicepreședinte. Am încercat să intervin pentru descărcarea Parlamentului European pentru 2014, pentru, că, pentru a susține premiul Lux în cinematografie și continuarea acestui program. Cheltuielile pentru organizarea acestui premiu în 2014 au scăzut la 391.500 de euro. Sunt acești bani am uh, cheltuit pentru procurarea filmelor, subtitrarea lor și proiectarea lor. Uh, am uh, utilizat și promo- o promoție pentru aceste, acest premiu, uh, ecranizări, uh, în statele membre care, la care au participat 35.000 de uh, spectatori în mod gratuit. Toate cheltuielile în 2014 au ajuns la în jur de 500.000 de euro. Trebuie să uh, luăm notă că acești bani sunt cheltuiți pentru promovarea uh, autorilor și cinematografilor europeni și a valorilor europene. Domnul Marias, Există o singură agenție descentralizată în Grecia. Grecia a cheltuit milioane de euro pentru a sprijini această agenție, ENISA, um, care are sediul în Heracleon și birouri enorme, dar numai 10 angajați, pentru că centrul operațional a fost mutat la Atena, în ciuda faptului că autoritățile elene și-au au, a respectat toate angajamentele referitor la ENISA. Comisia de buget a sprijinit ceea ce făcea ENISA și a deschis ușa pentru ca această agenție să nu mai fie în Heraclion. Ca deputat din această circumscripție am încercat să mă opun acestui lucru Săptămâna trecută, reprezentanții ENISA au fost. Uh, uh, săptămâna trecută au fost uh, persoane care s-au exprimat într-un mod sarcastic față de ENISA. Mulțumesc, doamna Capăl. Mulțumesc, doamnă președinte. În dezbaterea de astăzi vorbim despre descărcarea bugetară pentru 53 de actori plătiți din uh, bugetele, bugetul european. Mă voi concentra asupra agențiilor. Trebuie să-i mulțumesc curții de conturi pentru munca depusă. Conform uh, rapoartelor acestei um, curții de conturi, există în continuare slăbiciuni și asta este din cauza sistemelor de control um, neadecvate. Pentru asta uh, și asta duce la lipsă de transparență s-au stabilit o serie întreagă de lacune la agenții. Institutul European de Inovație și Tehnologie, Frontex, Agenția de Mediu, EFSA și Centrul European pentru Prevenție și Control al Bolilor. Numai acestea uh, primesc 92% din fonduri, 740 de milioane de euro. Aceste agenții nu au căutat suficiente alternative, cum ar fi fonduri private. Președinta inter, uh, întrerupe. Polciac képviselő úr következik. Domnul Polciac acum. Děkuji paní předsedkyně za udělení slova. Vă mulțumesc, doamnă președinte, vă mulțumesc pentru ocazia de a interveni. Mă bucur în primul rând că datorită comisiilor și raportorilor din umbră rapoartele sunt puțin mai incisive. Aș dori să vorbesc despre plățile întârziate care sunt menționate de mai multe ori în raport. Cred că aceste întârzieri în fondurile multianuale, în politica de coeziune și în alte domenii a fost ținta unor critici justificate. Este corect să spunem că întârzierile plăților directe sau la oricare plăți pentru care sunt eligibili beneficiarii, uh, amenință credibilitatea Uniunii Europene. Anumite lucruri nu ar trebui să fie permise. La Comisia de Dezvoltare Regională am criticat în repetate rânduri acest lucru și mă bucur, bucur că întârzierile sunt menționate în acest raport și în alte domenii, nu doar în politicile de coeziune, dar și în proiectele umanitare sau culturale. Vă mulțumesc! Eh, domnule kelly mulțumesc. este foarte important ca parlamentul european să supravegheze bugetul și să se asigure că banii europeni sunt cheltuiți corect. transparența și eh, eficiența cheltuirii acestora sunt fundamentale. m aș referi la Proiectele pilot este un domeniu pe care cred că ar trebui să ne concentrăm, în special în ce privește angajamentele noastre referitoare la COP21 Vorbeam despre dorința domnului Juncker ca Europa să fie un pionier în materie de energii regenerabile, deci este fundamental să ne concentrăm pe proiectele pilot în acest domeniu. M-aș referi succint la un alt element care pare să fi fost lăsat deoparte, și anume resursele proprii. O bună parte din discuțiile noastre din mandatul anterior s-au concentrat pe aceste lucruri, însă în mandatul acesta mai puțin. Statele membre ar trebui să-și crească contribuțiile pentru Uh, bugetul Uniunii Europene, dar tocmai de aceea ar trebui să avem în vedere și resursele proprii ca un mijloc de finanțare. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Și cu acestea am ajuns la capătul listei intervențiilor din procedura Catch the Eye și acum îi dau cuvântul domnului președinte Caldeira două minute. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Aș dori să spun că uh, ne încurajează felul în care este primită activitatea curții de conturi și m-aș referi în special la solicitarea adresată curții de a-și continua activitatea de auditare a procesului de raportare a Comisiei Europene cu privire la punerea în aplicare a strategiei UE 2020. Am luat act de observațiile cu privire la nevoia de mai multă informație, dar există recomandări privind raportul că uh, Există lucruri care spun că Comisia și Curtea de Conturi trebuie să rezolve metodologia privitoare la uh, stabilirea ratei erorilor. Numai că aici trebuie abordate cauzele profunde ale problemei. Și salut ce spunea doamna vicepreședinte Gheorgheva cu privire la riscuri. Aceia care redactează legi care se pun de acord asupra finanțării proiectelor și programelor, trebuie să știe și care sunt riscurile de la bun început. Nu le, aștept, nu le cereți auditorilor să facă lucrul acesta. Auditorii trebuie să stabilească dacă există sau nu un nivel de erori materiale. Deci, am luat act de cele pe care le-ați prezentat, dar să nu considerați că aceasta este soluția metodologică care să rezolve problema. Dacă așa veți crede, nu o să facem progrese. Problema este că, într-adevăr, trebuie elaborată o nouă abordare cu privire la investițiile și cheltuielile Uniunii Europene pentru viitor. E o provocare pe care o împărtășim cu toate celelalte instituții noi care suntem o instituție mai nouă. Trebuie să îmbunătățim activitatea pe această temă și m-aș referi la trei linii de acțiune unde Curtea își dorește foarte mult să contribuie și salută invitația Consiliului de a contribui la uh, revizuirea la jumătatea parcursului a CFM. Salutăm ocazia oferită de a ne spune punctele de vedere cu privire la revizuirea regulamentului financiar, și considerăm că este un moment important pentru simplificarea acestor dispoziții pentru viitor și pentru ca bugetul să fie mai concentrat pe obținerea de rezultate. Contribuim deja cu audituri în acest sens. Așadar, vă încredințez că dorim să contribuim la dialogul interinstituțional, care trebuie să se materializeze apoi în acțiuni concrete, așa încât pe viitor să putem avea o mai bună gestiune financiară și mai multă răspundere asumată în fața cetățenilor noștri. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule președinte, domnule director Caldeira și acum îi dau cuvântul doamnei vicepreședinte Iorgheva pentru concluzii. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. La început uh, am folosit două minute în plus. Uh, voi compensa acum prin uh, o intervenție succintă. Trei puncte. În primul rând, aș dori să-mi exprim recunoștința pentru dezbatere de astăzi, pentru me elementele menționate în domeniul politic. Aș, și nu numai, aș vrea să vă spun că vom uh, analiza cu atenție și vom răspunde la comentariile făcute astăzi. Însă, de asemenea, lucrăm la urmarea rezoluțiilor uh, privind descărcarea pentru 2014. Vom reveni după uh, vacanța de vară în acest an. Apoi am ascultat comentariile făcute. Bineînțeles că trebuie să continuăm să avem acțiuni de prevenție și de corectare de, în ceea ce privește erorile. Este ceva important și trebuie să continuăm această activitate. Vom continua să cooperăm cu Curtea de Conturi pentru a vedea cum putem să aplicăm și să integrăm ceea ce am învățat din rapoartele lor și din munca noastră. Președintele Caldeira uh, Poate că nu va înțelege dacă nu spun expre, vom uh, analiza în continuare faptul că programele noastre sunt multianuale uh, și vom încerca să ne asigurăm că pe termen lung putem să obținem cele mai bune rezultate în ceea ce privește erorile. Însă, în același timp, le sunt recunosc recunoscătoare celor care au spus și au recunoscut că există lucruri pe care le facem bine. Și bineînțeles, și Curtea de Conturi recunoaște în rapoartele sale că putem să ne bazăm și pe ceea ce facem bine, mai ales la nivel de politici, și să folosim ceea ce facem bine pentru a răspândi bunele practici, astfel încât să ne asigurăm că cele mai bune practici sunt practicile normale, obișnuite dorim să uh, dialogăm cu Parlamentul, cu Curtea de Conturi, cu Consiliul. Și puteți să vă bazați pe echipa mea și pe mine uh, că vom fi disponibili pentru ca această discuție să fie un proces continuu și nu uh, un eveniment unic. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult pentru această intervenție de final. Am să dau cuvântul acum raportorilor. Începem cu doamna Adlabaiova, două minute. Uh, vážená paní předsedající, vážení kolegové, dobrý večer. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, stimați colegi, bună seara pentru a treia oară în această seară. Vă mulțumesc pentru susținerea dumneavoastră. Sper că mâine la vot uh, vom reuși și vom încheia această procedură de descărcare mulțumesc întregii mele reatului Comisiei pentru controlul Bugetar, care m-au susținut uh, pe tot parcursul acestei uh, uh, proceduri. Îi felicit și pe ceilalți raportori și îi felicit pe raportorii pentru avize de la celelalte comisii, pentru că cooperarea cu ei a fost excelentă. Mulțumesc, bineînțeles, și doamnei comisar Gheorgheva și aș dori să-i mulțumesc președintelui Curții de Conturi. Atunci când am lucrat pentru, pe descărcare, am, am încercat să respect interesele financiare ale Uniunii și mă bucur că această abordare să se reflectă în textele finale pe care le vom vota mâine. Mi-aș dori ca această abordare să se vadă și în următoarea procedură de descărcare care va, pe 2015, care va începe doar peste câteva luni. M-aș bucura dacă propunerile din politicile bugetare și fiscale s-ar reflecta în următoarea descărcare și pe, în munca celorlalte comisii parlamentare și altor instituții. În încheiere aș, dori, aș propune să consolidăm dialogul între instituțiile noastre și să insistăm la o, asupra unei evaluări, să creăm grupuri de lucru bazate pe cooperare activă și bazate pe rezultate și să lucrăm spre un control bugetar continuu în ceea ce privește Comisia, la fel ca și semestrul european, care se bazează pe o cooperare continuă între instituțiile europene și are termene stabilite fix pentru obligațiile individuale. Doar așa putem împiedica problemele legate de rata erorii și scandalurile care subminează încrederea în Uniune. Sper că abordarea pe care am uh, luat-o în această descărcare va contribui la această viziune. viziune. Vă mulțumesc încă o dată tuturor celor care ați participat la acest uh, proces din toate instituțiile Uniunii Europene pentru responsabilitatea cu care am de, au decurs aceste proceduri. Vă mulțumesc. Urmează acum doamna Schmidt. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă comisar, domnule președinte. Cred că s-au spus foarte multe lucruri în această după-amiază. Pe scurt, aș dori să reacționez și doresc să spun că vrem să uh, combatem cauzele ca, um, crizei migrației, dar vrem să putem reacționa rapid la um, eventuale crize. Nu este vorba de a se proteja de ce există sau de anumite persoane, ci este vorba de ajutoarele pentru asistență de, dezvolt de dezvoltare care trebuie să fie folosite în mod adecvat. Doresc să mulțumesc tuturor uh, participanților și sper că votul va reflecta buna cooperare. Mulțumesc! Mulțumesc și pentru că v-ați respectat timpul. Domnul Piper, două minute. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc uh, pentru reacțiile și criticile chiar la raportul meu. În primul rând, am constatat o uimire mare la administrație în ceea ce privește chestiunile de securitate, serviciul șoferilor și uh, internalizarea există câteva amendamente acum la raportul meu care merg în direcția opusă de aceea am menționat acest subiect. În principiu, însă, direcția propusă de administrație mi se pare în regulă. Apoi, în ceea ce privește independența și, independența și valoarea mandatului, le mulțumesc celor care s-au exprimat pe acest subiect. Aș dori însă să mă adresez liberalilor și domnului Gerbrandi. Când ne uităm la uh, descărcarea pentru Parlament uh, și uh, ne limităm la um, a critica campania electorală și uh, descărcarea, uh, mi se pare că este insuficient. Cred că sunt mult mai multe lucruri uh, în jurul acestui subiect. Și apoi să-l criticăm pe domnul Schulz pentru că nu este prezent, să-mi adresați o întrebare și apoi să plecați fără să așteptați răspunsul. Vă rog, domnule Gerbrandi, dacă adresați o întrebare, măcar stați să ascultați și răspunsul. Ingeborg Gresle s-a referit la asta. Am vorbit despre pensii, costurile cu interpreți, politică imobiliară, privilegii. Am vorbit de toate cele. Și fiecare dintre aceste grupuri au un lobby puternic în acest Parlament. Da, economii, dar vă rog, nu de la noi. Aș dori să mulțumesc foarte mult tuturor celor care ne-au sprijinit uh, în pozițiile noastre, ne-au permis să mergem până la capăt și să îmbunătățim lucrurile. Mm, îmi pare rău că diferitele interese naționale ale angajaților și așa mai departe ne stabilesc agenda. Noi ar trebui să ne apărăm propriile noastre opinii. Mulțumesc, domnul Cernețchi. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamnă vicepreședinte a Comisiei, domnule președinte al Curții de Conturi și doamnă ministru, am să mă exprim acum în limba mea maternă și m-aș referi la cooperarea din cadrul Parlamentului European între, comi între comisii, care este mult mai bună acum decât cu 6-7 ani în urmă, din câte mi-aduc eu aminte. În sfârșit, suntem cumva o parte a aceeași echipe, aceleiași echipe, echipe de auditori, ceea ce este un mesaj foarte bun transmis contribuabililor europeni, dar și tuturor acelora care își doresc ca banii europeni să fie corect cheltuiți. A doua problemă pe care voiam să o semnalez este că trebuie spus, clar și ferm, că în ceea ce privește Serviciul European de Acțiune Externă, e nevoie de cote geografice. Mi se pare că e un lucru evident, fiindcă ni se spune că din 128 de șefi de delegații, sau ai oficiilor, ai reprezentanțelor. Uniunii Europene, numai vreo 20 sunt uh, din statele membre noi, ceea ce demonstrează că situația este complet disproporționată. Potrivit uh, populației țării noastre ar trebui să avem 11 ambasadori europeni și nu avem decât 4. E o disproporție flagrantă și o preală, e un fapt. care vizează și alte state membre noi. Însă această problemă nu afectează doar Serviciul European de Acțiune Externă. Ne confruntăm cu aceeași situație și la nivelul altor instituții. În ce privește Parlamentul European nu stăm chiar așa de rău, dar cel mai rău stăm la nivelul Consiliului. Și apropo de Consiliu, în fiecare an asistăm la același joc pe care îl face Consiliul. Ne plângem mereu de Consiliu, ni se spune mereu că acesta nu dă dovadă de suficientă voință politică și avem dreptate, desigur. Dar tot spunem aceleași lucruri și Consiliul se face că plouă. E clar o lipsă de comunicare eficientă și cred că a venit momentul să adoptăm o poziție mai fermă, fiindcă este inacceptabil ca aceste două instituții să nu coopereze, numai fiindcă Consiliul n-are chef. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc și acum dau cuvântul domnului Vistizen. Două minute, vă rog. Øh, øh, a fost o dezbatere lungă care cred că ne-a consolidat. Aș dori să mulțumesc celor doi raportori din umbră care m-au ajutat foarte mult în redactarea raportului. Aș dori de asemenea să îi mulțumesc raportului pentru descărcarea în general. Mm, acest, acest raport este obiectiv, rezonabil și necesită pe drept mm, motiv ca Parlamentul European să aibă un rol ferm în ceea ce privește descărcarea comunitară. Cred că nu putem să acceptăm pierderi și nu trebuie să uh, uh, ne uităm doar la sectoarele cele mai problematice. Totdeauna merită uh, să fixăm aceleași norme atât pentru Parlament cât și pentru ceilalți. Este un principiu de bază. Avem o cale lungă de parcurs până atunci însă, și am și mulțumesc Consiliul Comisiei pentru tot ceea ce au făcut pentru a ne ajuta uh, la acest raport. Uh, sper că ne vom revedea la votul de mâine și că uh, veți confirma linia Comisiei noastre. Vă mulțumesc foarte mult. Închidem acum lista raportorilor și